Herr Präsident! Die Sitzung ist wieder aufge Ședința a fost reluată. Doamna Figueredo dorește să ia cuvântul referitor la ordinea de zi. Vă rog, doamna, aveți cuvântul. Domnule președinte, referitor la ordinea de zi, astăzi, mâine,